liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf. Äh, Dragi colegi, a, a, am uh, ocazia să deschid lucrările reuniunii de astăzi cont. Sunt comentarii la ordinea de zi? Nu. Atunci uh, vă spun că avem interpretare și că avem și web streaming în reuniunea de astăzi. E vorba de procedura de descărcare bugetară. Descărcarea din anul acesta. Și am onoarea să urez bun venit uh, domnului uh, ministru grec, domnul Starcuras. Avem o procedură de descărcare bugetară stipulată prin tratat. Consiliul face o recomandare în procedura de descărcare bugetară, iar Parlamentul European face descărcarea. E vorba de un acord exhaustiv. Domnul, cu domnul Staicuras noi am tot discutat despre uh, descărcare, despre ce înseamnă, ce înseamnă bugetul european, 80% din buget se gestionează la nivelul statelor membre, prin regiuni. Deci, statele membre joacă aici un rol esențial Trebuie să vedem așadar împreună cum putem să asigurăm o mai bună gestionare a banilor și dacă Curtea de Conturi identifică o rată de eroare crescută în anumite domenii, de exemplu în domeniul uh, fondurilor uh, structurale din agricultură, atunci vă dați seama că e important să se intervină, pentru ca la nivelul statelor membre să facem presiuni în așa fel încât să fie îmbunătățite lucrurile. Ne bucură faptul că dumneavoastră sunteți aici în calitate de reprezentant al președinției în exercițiu. Iată, așadar, avem ocazia să discutăm direct cu un reprezentant al Consiliului, chit că noi știm că, în principiu, Consiliul nu își asumă răspunderea pentru statele membre în plan individual, ci, în calitate de braț de ferare are răspundere proprie. Sigur că noi uh, ne adresăm dumneavoastră ca reprezentant al regiunilor. Vreau să urez bun venit din nou și domnului comisar Șemeta. E un bun exercițiu acesta, faptul că Comisia Europeană vine în mod regulat în fața noastră pentru a ne prezenta starea lucrurilor. Apreciem asta și um, venim cu propuneri concrete de îmbunătățire, uneori criticăm comisia, uneori uh, comisia e criticată din partea noastră sau din partea opiniei publice și pentru lucruri pe care, pe care nu le poate influența direct. Din păcate există un subiect pe marginea care n-am găsit încă o soluție. E vorba de descărcarea pentru Consiliu, și o spun cât se poate de deschis. Putem să fim de opinii diferite și să ne înțelegem totuși. Vreau să vorbesc uh, în numele cont și să militez pentru poziția noastră. Colegul nostru responsabil de dosar, Ivan, nu este aici, dar am discutat uh, în timpul săptămânii Știm că și Consiliul ar trebui să facă obiectul unei descărcări, pentru că nu se poate să existe bani publici care să nu fie controlați, verificați de un parlament ales direct. Și am vrea măcar să putem să facem interpelări în ceea ce privește acest subiect. Domnule ministru, cunoașteți prea bine problema și vreau să clarific încă o dată poziția cont. Dragi colege, dragi colegi, președinția Elena a preluat cârma Uniunii Europene într-un moment dificil. Domnule ministru Staicuras, ne bucură faptul că țara dumneavoastră a prezentat niște cifre pozitive după niște ani grei, cu sacrificii din partea cetățenilor. Noi aici discutăm și despre rolul troicăi și despre măsurile care sunt corecte și de bun simț. Noi, cei de la cont, am fost uh, de părere că un bun control bugetar în toate statele membre reprezintă contribuția activă și poate cea mai bună pentru a evita pe viitor crizele de acest gen. Deci controlul bugetar e o parte a controlului democratic, la urma urmei, și ne oferă protecție în momentul în care uh, e încadrat într-un sistem care funcționează bine, astfel încât să nu se mai ajungă la o îndatorare exacerbată a statului. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, ne bucură încă, încă o dată faptul că sunteți aici și vă dau cuvântul. Mr. President. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați deputați ai Parlamentului European, domnule comisar Șemeta, doamnelor și domnilor, îmi revine onoarea de a prezenta recomandările Consiliului cu privire la descărcarea de gestiune pentru Comisie uh, pentru anul financiar 2012, în urma executării bugetului european. Această chestiune este foarte importantă pentru eficiența și pentru uh, tragerea la răspundere în ceea ce privește executarea bugetului. Consiliul acordă o importanță sporită unei uh, gestiuni financiare sănătoase a fondurilor europene. Și deci, Consiliul a analizat uh, în amănunt, în uh, ultima lună, executarea bugetului 2012 și aceasta pe baza raportului anual al Curții de Conturi și pe baza declarației de asigurare. În urma acestui proces desfășurat în cooperare cu statele membre, am ajuns la un document uh, echilibrat care identifică probleme, dar uh, propune și uh, soluții prin linii directoare. Acest document, aceste recomandări au fost adoptate marți de către Consiliul Ecofin și uh, urmează să fie prezentată în plenul Comisiei dumneavoastră astăzi. Ecofinul a adoptat recomandările pentru agențiile descentralizate, pentru agențiile executive și pentru, pentru uh, întreprinderile comune. Astfel, Consiliul a reafirmat faptul că există o serie de elemente, cel puțin din punctul de vedere al Consiliului, care ar trebui să fie monitorizate și puse în aplicare de către Comisie și de către agenții fără întârziere. Și în acest context, Consiliul a, și-a reafirmat dorința ca anual să constate îmbunătățiri în sistemele de gestiune financiară uh, pentru a îmbunătăți, uh, pentru a uh, corecta rata de eroare la buget. Așa cum spunea președintele, erorile au rămas deasupra pragului de eroare admisibile și au crescut din 2009 în pofida faptului că uh, aceste erori au scăzut față de anii uh, dinainte 2009 și aceasta în uh, urma schimbării metodologiei de șantionare a curții. Domnilor și domnilor, ținând cont de aceste elemente, aș dori să vă împărtășesc uh, concluziile de bază din recomandările Consiliului. În primul rând, Consiliul salută avizul calificat al curții cu privire la fiabilitatea conturilor anuale, cu privire la angajamente, la venituri și la cheltuieli administrative. Cu toate acestea, Consiliul își exprimă îngrijorarea în legătură cu de faptul că cheltuielile administrative sunt încă afectate de către erori materiale și că domenii foarte importante, precum coeziunea, dezvoltarea rurală și cercetarea, uh, fac obiectul uh, erori în continuare. În același timp, Consiliul notează că, ca și în anii pre- pre- precedenți, sistemele de supraveghere și control sunt a, a, doar parțial efective în asigurarea legalității și a regularității tranzacțiilor subiacente. Consiliul este conștient de faptul că o mai bună cheltuire și o gestiune financiară sănătoasă a fondurilor este, sunt foarte importante pentru felul în care opinia publică percepe acțiunile finanțate din bugetul european. Și astfel, Consiliul sprijină puternic recomandările uh, uh, curții de conturi și insistă asupra unei depline puneri în aplicare a acestora. Uh, Consiliul își exprimă dezamăgirea în legătură cu rezultatele auditului, mai ales în domeniul dezvoltării rurale, în care rata de eroare rămâne totuși foarte ridicată. De asemenea, rata de eroare pentru politicile regionale încă continuă să se mețile la uh, niveluri relativ ridicate. Și în acest context, uh, Consiliul subliniază faptul că Comisia trebuie să continue să coopereze cu statele membre pentru a, uh, a asigura consiliere mai uh, um, țintită, pentru ca controlele să fie mai eficace și mai eficiente și pentru a uh, aplica măsuri preventive și corective. De asemenea, Consiliul Având în vedere uh, observațiile făcute de Curtea de Conturi, sublinează faptul că pentru tranzacțiile afectate de către eroare, uh, uh, autoritățile naționale ar trebui să beneficieze de informații astfel încât să prevină și să corecteze greșelile. Deci, Consiliul sublinează faptul că structurile de control și de um, administrare uh, eficientă sunt elementele cheie pentru a preveni erorile. Uh, și deci uh, lansează un apel uh, Comisiei pentru a continua să uh, continue să se exercite rolul de supraveghere pentru a uh, asigura o uh, cheltuire eficientă a bugetului european. Și aici aș dori să fiu foarte clar cu siguranță uh, e nevoie de timp pentru a ajunge la îmbunătățiri uh, vizibile, mai ales având în vedere uh, sistemul foarte juridic foarte complex în care se desfășoară plățile europene. Dar simplificarea și armonizarea regulilor și a criteriilor de legibilitate reprezintă elemente sine qua non pentru a ajunge la un aviz de audit necalificat. Uh, pentru perioada 2014-2020, uh, uh, noul regulament financiar conține obligații suplimentare de control și de raportare și toate acestea reprezintă o oportunitate pentru a obține progrese pentru simplificare, clarificare, coerența regulilor pentru a ne asigura că regulile sunt respectate. Alte instrumente noi sunt deja puse în aplicare de către Comisie. În același timp, sigur că se mai pot face progrese, mai ales în domeniul licitațiilor publice, mai ales în, gestiune, în domeniul gestiunii comune, în care se aplică și regulile naționale. Modernizarea și simplificarea procedurilor de achiziții publice trebuie să continue. Consiliul încurajează Comisia și statele membre să-și alinieze regulile într-o proporție mai mare pentru a uh, reduce riscul de eroare. Un cadru de reglementare simplu și clar, împreună cu o mai bună consiliere cu toți factorii implicați, va permite cu siguranță o gestiune mai eficientă și mai transparentă a fondurilor europene. Doamnelor și domnilor, în raportul său anual pentru 2012, Curtea a acordat o atenție specială corecțiilor financiare și mecanismelor de recuperare. Din punctul de vedere al Consiliului, aceste instrumente sunt foarte importante pentru protecția pe termen lung a uh, bugetului european. Astfel, Consiliul solicită Comisiei să continue, unde consideră că este necesar, punerea în aplicare a tuturor măsurilor de uh, corectare necesare o aplicare riguroasă a acestor mecanisme va permite la o mai bună gestiune a fondurilor europene, va crește transparența și va uh, optimiza efectele pozitive care uh, decurg din uh, o mai bună derulare, executare a bugetului european. Într-adevăr, corecțiunile financiare de 4,4 miliarde de euro Uh, corecțiunile uh, care au rezultat în 2012 reprezintă un uh, rezultat pozitiv într-o direcție adecvată, ceea ce reprezintă 3,2% din plățile totale pentru 2012, în timp ce media pentru perioada 2009-2012 era de 2%, în conformitate cu proiectul de raport al Parlamentului European. Însă, prevenirea, e întotdeauna mai bine să previi decât uh, să trebuiască să corectezi. Și de aceea Consiliul uh, lansează un apel Comisiei să uh, folosească toate măsurile de prevenire pe care le are la dispoziție și să aplice cu rigoare regulile care vizează întreruperea și suspendarea plăților atunci când constată că tranzacțiile respective nu sunt legale și nu sunt conformare cu regulile. Domnilor și domnilor, acum aș dori să mă refer la sistemul de management intern al Comisiei. Consiliul consideră că rapoartele anuale uh, făcute Uh, de către uh, Comisie și rezervele emise în, acest, uh, în aceste rapoarte reprezintă documente foarte importante care au ca rezultat o mai bună tragere a răspundere și o mai bună transparență în fața opiniei publice. Deci aceste rezerve ar trebui să fie um, afirmate sistematic atunci când se publică astfel de rapoarte. Aș dori să mai subliniez și faptul că Consiliul Ă, mulțumesc curții pentru tot ce a făcut în acest domeniu al ă, evaluării rezultatelor obținute de către ă, executarea bugetului european. Mai mult, având în vedere angajamentele care duc la plăți, curția invită Comisia să pregătească și să publice un, deci o estimare pe termen lung care să identifice viitoarele nevoi Uh, să planifice mai bine prioritățile bugetare și să se asigure că plățile necesare pot fi uh, făcute din uh, bugetele naționale aprobate. Deci, Consiliul este de acord cu curtea că cu curtea că trebuie să ne axăm mai mult pe rezultate, pe performanță. Bineînțeles că e nevoie de un mecanism Uh, sănătos, dar și date comparabile și fiabile pentru a măsura uh, rezultatele. Cadrul financiar multianual reprezintă un uh, instrument foarte important pentru a ne asigura că rezultatele sunt la înălțimea așteptărilor și că plus valoarea care rezultă din activitățile Uniunii Europene poate să fie evidențiată și să fie mai vizibilă în atenția opiniei publice. Doamnelor și domnilor, toate aceste considerații și toate aceste sugestii au dus uh, Consiliul la, uh, deci au permis Consiliului Confin să recomande Parlamentul European să acorde descărcarea Comisiei, având în vedere executarea bugetului uh, general al Uniunii Europene pentru anul financiar 2012. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Mr. Minister. Vă mulțumim, domnule ministru, pentru aceste observații introductive. Înainte de a da cuvântul domnului raportor Marcus Piper, dau cuvântul domnului comisar mai întâi, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule ministru, stimați deputați. Mă bucur de observațiile și um, concluziile echilibrate uh, făcute în fața um, Parlamentului European și mulțumesc președinției pentru tot ceea ce a făcut în acest domeniu. Așa cum am spus marți la Ecofin, Comisia va ajuta statele membre în punerea în aplicare a noilor programe și uh, pentru a folosi pe deplin toate măsurile din cadrul financiar 2014-2020 pentru a reduce riscurile de eroare. Încurajăm statele membre, în primul rând, să mm, facă uz de simplificarea regulilor și proceselor la nivel um, european și național. Astfel ne putem asigura că uh, se obține valoare adăugată în mod eficient, reducând în același timp riscul de erori. Bineînțeles, Comisia se va concentra în activitățile sale de supraveghere ci va fi proactivă în aplicare de măsuri uh, preventive și corective în domeniile de management uh, partajat, acolo unde se identifică cele mai multe er-, erori dar uh, îmbunătățiri durabile pot, se pot realiza doar dacă și statele membre își asumă responsabilitățile și obligațiile în gestionarea și controlul folosirii fondurilor europene în cadrul um, managementului partajat. Întotdeauna e mai bine să prevenim uh, decât uh, să reparăm când e vorba de uh, protecția mm, împotriva erorilor. În ceea ce privește regularitatea plăților, programele noastre trebuie să funcționeze așa cum se așteaptă cetățenii europeni și să aducă avantajele pe care aceștia le așteaptă. În momentul de față muncim mult pentru a pune în aplicare noul cadru de performanță cu obiective clare și indicatori de, per de performanță pentru a monitoriza progresele și realizările în cadrul fiecărui program. Articolul, raportul de evaluare, conform articolului 318, va fi un element cheie în evaluarea rezultatelor noastre în acest domeniu. Comisia va dezvolta și va îmbunătăți în continuare acest raport. Permiteți-mi să vorbesc despre cele trei state membre care nu au sprijinit recomandarea de descărcare de gestiune la ECOFIN. Din păcate n-am prea văzut care este ce, diferența între ceea ce doresc ei în declarația comună și recomandarea Consiliului. Se pare că suntem cu toții de acord ca toți actorii financiari să se implice mai mult în prevenirea și colectarea erorilor. Acest lucru înseamnă, în primul rând, că, în primul, că statele membre sunt cele care se află în, în linia întâi și au principala responsabilitate pentru 80% din bugetul european. Să nu uităm că principalele erori uh, în gestionarea partajată au fost găsite la nivel de stat membru și Comisia a demonstrat că ea a protejat eficient fondurile europene. În plus, uh, declarația comună face eco la ceea ce a spus deja Comisia și ceea ce a cerut Comisia statelor membre, mai multă răspundere. Noi instrumente, cum ar fi declarațiile de gestiune sau declarațiile naționale pe care Comisia le va promova printr-un grup de lucru interinstituțional dedicat acestui subiect vor fi vitale în acest sens și trebuie folosite de toți actorii financiari pentru um, a oferi o transparență perfectă. Da, deci, deși nu respectă recomandările sau nu sprijină recomandările, sper că aceste trei state membre vor sprijini eforturile Comisiei de a garanta că bugetul european este gestionat și controlat corect de toți actorii financiari la nivel național și la nivel european. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Vă mulțumesc, domnule comisar. Acum Dau cuvântul deputaților. Mai întâi, raportorului. Are cuvântul domnul Marcus Piper. Ja, danke, Herr Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule ministru, domnule comisar. Mai întâi aș vrea o întrebare în legătură cu ordinea de zi. Domnule comis domnul comisar a abordat în profunzime descărcarea de gestiune. Eu aș dori să știu dacă trebuie să vorbesc acum despre raportul meu sau despre ceea ce a spus domnul ministru și domnul comisar. Este, aceasta este întrebarea mea în legătură cu ordinea de zi. Oricum. Mulțumesc tuturor pentru intervenție. Către ministrul din Grecia vreau să felicit Grecia pentru procesul de reformă prin care trece și să urez toate cele bune. Iar în ceea ce privește președinția Consiliului și poziția Consiliului, ideile mele sunt oarecum duplicitare, pentru că mi se pare că, pe de o parte, Comisia ne recomandă să dăm descărcarea, pentru că, până la urmă, e vorba și de oile negre, care uh, au contribuit la crearea acestei situații în, la Consiliu. Și mi se pare totuși remarcabil că trei țări nu susțin acest demers, Suedia, Regatul Unit și țările de jos. Așa că mi se pare că până acum opinia de la Consiliu, care vine de la Consiliu, nu este una fără echivoc. Mă văd obligat să adresez câteva întrebări neplăcute, pentru că dumneavoastră ați menționat procedura de descărcare pe care ați lăudat-o cu corecturile financiare din 2012. Dar vă întreb ce părere aveți de faptul că doar patru țări sunt răspunzătoare de 60% din corecturile financiare. Deci 4 pentru 60%, 8 țări pentru 90%, dacă e să mergem mai departe de atât. Ce se întâmplă cu gestionarea banilor european dacă mai bine de 20 de state membre se comportă bine și greșelile sunt de constatat întotdeauna în aceleași state membre? Asta e prima mea întrebare. În, a doua, în al doilea rând, a doua mea întrebare se referă la faptul că Curtea de Conturi de ani de zile ne spune că statele membre ar fi trebuit să identifice singure greșelile constatate de Curtea de Conturi. 50 60% din erori ar fi trebuit identificate în plan național. Și atunci, cum se face că noi ne bazăm atât de mult și trebuie să ne bazăm atât de mult pe ceea ce ne furnizează statistic vorbind statele membre? Curtea de conturi trebuie să facă o verificare a posteriori și mereu trebuie să constate că erorile constatate, uh, identificate în statele membre, ar fi putut fi identificate mult mai din vreme de către statul membru în sine. Deci întregul sistem de raportare e construit uh, bazat pe o relație de încredere și pe încredere în auditorii naționali. Și vreau să o spun din capul locului că în proporție de 90%, principiul administrării partajate e în regulă în agricultură, în politică regională, dar există acele câteva state membre care mereu greșesc. Și cum ajungeți la afirmația că noi, ca Parlament European, în baza acestor greșeli bine cunoscute, putem și trebuie să dăm descărcarea? Și am și o a treia întrebare cu referire la sistemul uh, identificării suprafețelor din uh, statele membre. Curtea de conturi, de-a lungul anilor, a constatat probleme în 21 de state membre, iar Comisia Europeană iarăși are rezerve cu privire la trei state membre, trei state membre în care aceste sisteme probabil nu funcționează bine și nu putem să facem niște estimări pentru anii ce vor urma. Și atunci, date fiind aceste incertitudini, cum putem noi să plecăm de la premisa că putem da descărcare dacă până și Comisia are rezerve în această direcție? Cum putem, poate să li se facă nouă recomandarea de a da descărcare? Dacă mi-e permis, am ajuns uh, la punctul în care vreau să vă adresez o întrebare specifică despre Grecia. Ce se întâmplă cu uh, Uh, corecturile financiare în ceea ce privește sistemul de informare cu privire la identificarea suprafețelor. Noi avem deja niște informații. Sunteți în măsură să uh, implicați din nou ace- uh, bani în acest sistem, pentru că, până la urmă, e clar că există o eroare în sistemul de identificare a suprafețelor. Mă refer și la dezvoltarea rurală acum, unde avem, din păcare, cele mai mari uh, rate de eroare, acum se pune problema de a face noi corecturi, dar aceste noi corecturi vor avea efect doar în câțiva ani. Și totuși, dumneavoastră ne recomandați să dăm deja descărcare. Aș vrea să știu, în termeni foarte concreți, cum, cu ce argumente veniți pentru a, just, pentru a confirma că lucrurile vor merge bine în anii ce vor veni. Comisia Europeană în 16 membre în ceea ce privește fondul de coeziune și fondul pentru fondul FEDER a spus că sunt probleme. Deci în 6, față de 16 state membre Comisia are rezerve, cel puțin rezerve. Și nu știu cum, în baza acestei realități, Consiliul face recomandare la Parlament să dea o descărcare de gestiune. Aștept cu mare interes răspunsul dumneavoastră, președintele. Mulțumim foarte mult raportorului Piper și acum uh, mă adresez uh, membrilor grupurilor politice, cerându-le cuvântul. Domnul Gaier mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, domnule comisar, bun venit și din partea mea la comisia noastră, CONT. Domnule ministru, mulțumim pentru această prezență aici, pentru a ne explica decizia Consiliului. Mă bucur analiza din acest raport și am să vă spun și de ce. Nu mai aduc aminte ca vreodată rolul statelor membre să fie discutat cu atâta pregnanță într-un document de acest gen. Există foarte multe eh, puncte critice cu privire la capacitatea statelor membre de a controla și gestiona buna administrare a banilor. Lucru pe care eu l-am tot menționat în ultima vreme. Avem și documentul celor trei miniștri de finanțe care au eh, refuzat descărcarea și în trei aliniate sublinează foarte clar rolul statelor membre. Nici eu nu puteam să redactez mai frumos și să prezint mai frumos problema. Domnul uh, doctor Piper, colegul nostru, a spus foarte bine ce se întâmplă în statele membre. Nu mai am absolut nimic de adăugat față de ceea ce a spus el. Dar am o întrebare. Ce consecințe se vor resimți la Consiliu în urma acestei analize? Pentru că eu cred că pot fi doar două. Odată. Consiliul ar trebui să vină cu un follow-up al acestei poziții. Și pentru mine asta nu ar însemna decât un singur lucru. Un fel de evaluare între egali, peer review. Miniștrii de finanțe din statele membre ar trebui să înceapă să discute unii cu alții pentru a vedea ce poate fi îmbunătățit la nivelul resortului lor. Mai bine să mă opresc aici ca să nu uh, ajung să prezint elemente de fantazie polit politică. Fantezie politică, mă scuzați. În al doilea rând, ar trebui ca comisia să fie capacitată în așa fel încât să poată controla, verifica mult mai bine uh, ce se întâmplă cu administrarea banilor în statele membre. Noi, ca și Comisie de Control Bugetar, suntem de acord ca obiectiv cu Consiliul. Noi am vrea ca banii europeni, banii contribuabililor europeni din uh, cele 28 de state membre să fie bani cu care să atingem obiective politice într-o manieră eficientă și de bun simț, cu cât mai puțină eroare. Dar cum ajungem la acest rezultat? Consiliul începe o discuție despre rolul statelor membre, să zicem. Pentru mine asta e un progres, pentru că așa vom putea progresa. Domnul comisar Șemeca, în, Șemeta, în uh, scurta sa prezentare, a prezentat de fapt în rezumat poziția Comisiei Cont. La fel și poziția președintelui Curții de Conturi în momentul în care vine an de an și ne spune câte erori ar fi trebuit să fie identificate într-o etapă incipientă în statele membre. Ce poate să facă Consiliul pe mai departe? Să intre într-un dialog interinstituțional. Ar fi un dialog fructuos Și dacă mergem mai departe și discutăm despre cum anume pot statele membre să-și asume ele însele răspunderea mai bine uh, în termen de a administra banii europeni, deci dacă putem să o luăm și pe această cale, atunci cu atât mai bine, pentru că rezultatele vor fi palpabile. Încă o dată, domnule ministru, vă mulțumesc pentru prezență și aștept cu nerăbdare uh, răspunsul dumneavoastră. Derek Vaughan are cuvântul. Yeah, uh, thank you, Chair. Can I, I Uh, mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, ministrului și comisarului. A fost foarte interesant să ascultăm discursurile de introducere. Comisia pune accentul foarte mult pe statele membre, iar domnul ministru, reprezentantul Consiliului, pune accentul foarte mult pe comisie. E ușor de înțeles. Iar noi, la Parlamentul European, câteodată suntem așa lăsați între jocan și nicovale, să vedem <laughs> cine a greșit. În legătură cu cele trei state membre, care nu au sprijinit acordarea descărcării de gestiune. E o problemă care a fost uh, uh, pusă de către comisiu, uh, domnul comisar. Uh, în ceea ce privește Regatul Unit, e o problemă legată de politică. Deci, uh, Regatul Unit a uh, respins acordarea de descărcare nu din motive legate de ea, ci dintr-un motiv politic. Dacă ne uităm la cifre, uh, când comisia va fi numită, când noi vom numi comisia, când se spune că 80% din răspundere revine statelor membre și deci că era o mare răspundere uh, în corectarea uh, greșelilor și reducerea acestora. Foarte mulți dintre noi de la Parlamentul European ne-am dorit să se pună mai mult accentul pe acele state membre care pun probleme. Pentru că anual se pare că situația e aceeași. E un număr mic de state membre care uh, creează cele mai mari probleme. Deci noi credem că ar trebui ca ele să fie mai mult arătate cu degetul, să fie evidențiate. Deci atât întrebarea mea pentru Consiliu. Aș dori să vă întreb dacă considerați că la Consiliu ar exista o dorință între statele membre de a pune în colimator mai multe, deci aceste state membre care sunt vinovate. A fost făcută o sugestie, de exemplu, ca Comisia să uh, redacteze un plan de acțiune pentru a aborda situația acestor state membre care pun probleme. Deci credeți că există o astfel de dorință la Consiliu sau disponibilitate? Mulțumesc! Și acum, în această rundă, uh, îl mai am pe colegul Rubi. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, și eu, ministrului și domnului comisar, pentru că pentru noi toți e important să evaluăm obiectiv activitatea statelor membre. De aceea mă bucur că există transparență la ratele de eroare. E un element pozitiv acesta că se fac verificări serioase uh, și se discută public, se fac publice ratele de eroare și se discută mai apoi uh, la noi, deschis, cu transmitere live pe internet. Asta arată că noi toți ne străduim ca pe viitor să preîntâmpinăm aceste erori. Întrebarea este, ce pași ce măsuri putem introduce în uh, statele membre în care rata erorilor este atât de ridicată, pentru ca lucrurile să se corecteze? Sigur că, în primul rând, e importantă educația și formarea. Persoanele responsabile din statele membre trebuie să fie mai bine pregătite. Și atunci, întrebarea mea, există niște statistici, niște bune practici uh, Uh, există niște informații despre cum sunt uh, uh, instruite persoanele responsabile din statele membre, ce formare urmează și care sunt posibilitățile tehnologice de învățare și predare, pentru că noi știm că avem instrumentul e-learning și putem să fixăm niște uh, marje importante aici, niște plafoane. Uh, s-a se vehiculează introducerea ISO 9000 la nivel procedural, mai ales că e important să putem reduce rata erorilor și printr-o îmbunătățire a personalului calificat. Ce uh, propuneri face Comisia și ce impulsuri vin de la Consiliu în acest sens? Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Nu s-a mai anunțat nimeni la cuvânt. Așa că, domnule ministru, mă întorc la dumneavoastră pentru răspunsuri. Ladies and gentlemen, thank you very much for your comments. Doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru observații și uh, pentru întrebări. Voi încerca să răspund la majoritatea în limita timpului. Mai întâi câteva observații generale. Cu toții, Parlamentul European, Comisia și Consiliul, avem aceleași valori și aceleași obiective, cum ar fi protecția eficientă a bugetului european și gestionarea eficientă Um, a fondurilor europene, precum și clarificarea și coerența regulilor pentru a permite respectarea lor. Cred că trebuie să cooperăm pe această bază comună în mod eficient pentru a ne asigura că programele europene vor aduce rezultatele dorite în mod clar și vizibil. Ați menționat că trei țări nu au sprijinit recomandarea Consiliului. Așa este, dar marea majoritate a statelor membre, 25 de state membre, au sprijinit această recomandare. Cele trei state membre au um, recunoscut rezultatele cursii de conturi, dar ar fi dorit să se facă mai multe progrese în domeniul gestionării financiare și al controalelor fondurilor europene în 2012. Au subliniat importanța de a se lua întreaga responsabilitate pentru controle eficiente în gestionarea fondurilor europene și au sugerat Comisiei și statelor membre să ia măsuri suplimentare pentru a obține rezultate mai bune. În discursul meu am incorporat unele dintre aceste rezerve și propuneri având în vedere că suntem de acord în legătură cu modul transparent și eficient în care trebuie folosite fondurile europene. Acum, în legătură cu descărcarea de gestiune pentru Consiliu. Știm că este o chestiune destul de importantă. Consiliul a luat notă de punctul de vedere al Parlamentului European Mm, exprimate mai multe rezoluții adoptate în plenara Parlamentului. Doresc să spun clar că Consiliul este de acord că toate cheltuielile de la nivel european, inclusiv cele administrative, trebuie controlate cu atenție de instituții care sunt responsabile de crearea, dar și de descărcarea de gestiunea bugetului european. Din acest motiv, atât Parlamentul European cât și Consiliul trebuie să fie capabile să examineze calitatea gestionării financiare a celuilalt. Consiliul a propus de mai multe ori să formalizeze relațiile dintre instituțiile noastre pe baza unui sistem de cooperare pe termen lung pentru a găsi un teren comun de cooperare pe picior de egalitate. Am sugerat un proiect de acord în acest sens în iulie-septembrie 2010. Un acord care să vizeze uh, procedura anuală de descărcare de gestiune până în martie 2011. Consiliul consideră că un astfel de acord privind procedurile de urmat pentru a permite transparența reciprocă și răspunderea este necesar și permite în același timp respectarea competențelor fiecărei instituții conform tratatului. Înțeleg din, că din, din uh, contacte informale recente între președinție și reprezentanții Parlamentului European că instituția dumneavoastră a dorit să relanseze dialogul cu Consiliul pe această temă. Ambasadorul grec s-a întâlnit cu raportorul Parlamentului privind descărcarea de gestiune pentru bugetul Consiliului. Nu pot decât să repet faptul că Consiliul este gata să intre în discuții pentru a se ajunge la un acord cu Parlamentul European pe această temă cât de repede posibil. Acum, în legătură cu declarațiile naționale menționate adineauri. Știți că este o chestiune complicată cu multe dimensiuni care trebuie luate în considerare, mai ales nou regulament financiar aplicat de la începutul 2013. Acesta a introdus schimbări în ceea ce privește punerea în aplicare a bugetului european conform gestionării partajate. Unul dintre aceste elemente este prevederea ca organismele din statele membre, care sunt responsabile pentru gestionarea partajată a fondurilor europene, să transmită Comisiei o declarație de gestiune. Și, pe bază voluntară, statele membre pot face și declarații naționale, dacă doresc, semnate la nivelul potrivit. Compromisul la care s-a ajuns pentru nou regulament financiar a fost rezultatul unor negocieri lungi și dificile. După părerea Consiliului, acest compromis reprezintă punctul de echilibru între poziția Parlamentului European și a Consiliului pe această temă. În același timp, Consiliul a fost de acord să participe la grupul de lucru interinstituțional privind declarațiile naționale lansat la sfârșitul lui 2013 de Comisie la inițiativa Parlamentului European. Acest grup încă nu și-a încheiat lucrările uh, și uh, nu uh, a transmis încă recomandările sale. Doresc să amintesc că recomandările acestui grup de lucru nu sunt obligatorii și nu pot fi aplicate în cazul tuturor statelor membre la fel. Dar sper că spiritul constructiv în acest grup va fi dominant și că grupul își va putea încheia rapid activitatea. Și tot la nivel politic doresc să declar că eu cred că procedurile de contabilitate ale Uniunii trebuie îmbunătățite pentru a asigura o mai bună punere în aplicare a bugetului. Dar modalitatea de a pune în aplicare această nevoie poate fi discutată. Deci, haideți să așteptăm recomandările grupului de lucru. Acum, în legătură cu corecturile financiare și recuperarea sumelor pe care le-ați menționat. Așa cum am subliniat deja, corecturile financiare sunt esențiale în protejarea intereselor financiare ale Uniunii. De aceea, Consiliul poate să-și reafirme sprijinul ei în punerea aplicarea corecturilor financiare și în recuperarea, recuperarea banilor pentru a corecta cheltuielile incorrecte și uh, alte erori trebuie evitate. Consolidarea sistemelor de supraveghere și control trebuie să continue și trebuie să se continue aplicarea unei politici stricte de întrerupere și suspendarea plăților. Și inclusiv în cazul Greciei, pentru că m-ați întrebat adineauri, mi-ați pus întrebări în legătură cu țara mea. Și având în vedere că ați menționat asta, doresc să adaug două, trei comentarii. În ceea ce privește țara mea, organismele de audit au tras concluzii în uh, raportul Curții pentru 2012 în legătură cu acțiuni structurale în domeniul dezvoltării rurale și al politicii de coeziune. Dar în anii precedenți s-au făcut progrese substanțiale privind cadrul instituțional de, uh, al sistemelor de gestionare și control. Aceste progrese au fost realizate în următoarele domenii identificarea, intensificarea auditurilor de autoritățile competente la nivel național, consolidarea strategiei de audit și simplificarea procedurilor. S-a îmbunătățit mult calitatea propunerilor făcute în numele beneficiarilor potențiali eligibili pentru finanțare, în urma îmbunătățirii sistemelor de audit și punerea în aplicare cu succes a planului de acțiune uh, privind um, aplicarea încrucișată în, în uh, acord cu Comisia. și se continuă punerea aplicarea planului de acțiune pentru 2012-2013. Rata erorii în perioada 2012-2013 a scăzut la 2,6% de la 4,9% în perioada 2011-2012. Și în acest sens, Ministerul Finanțelor își continuă reformele, concentrându se printre altele pe desemnarea serviciilor de coordonare în 2014, consolidarea serviciilor de audit și capacităților funcționale, formularea unor studii și simplificarea suplimentară a procedurilor de audit. La întrebarea privind agricultura și dezvoltarea rurală pot să spun că da, într-adevăr, Consiliul și-a exprimat uh, dezamăgirea din cauza faptului că rata erorii a crescut. Dar trebuie să identificăm problemele și eu cred că Curtea a identificat problemele. E vorba de nerespectarea criteriilor de eligibilitate, adică declararea uh, a prea mult teren, nerespectarea uh, angajamentelor de mediu și nerespectarea regulilor uh, de achiziții. Consiliul sprijină acțiunile care trebuie realizate de Comisie și cere Comisiei și statelor membre să pună în aplicare rapid planurile de acțiune și toate măsurile preventive și corective necesare. Și Comisia a luat anumite măsuri. De exemplu, în domeniul agriculturii, Comisia a produs un plan de acțiune în ultimii cinci ani Uh, s-au inițiat planuri de acțiune cu cinci state membre în domeniul dezvoltării rurale, al mediului, al pescuitului și al sănătății. În 2012 s-au prevăzut planuri de acțiune pentru 14 state membre. Și în 2013 s-au făcut planuri de acțiune pentru toate statele membre. Comisia a informat de asemenea că mai multe state membre și-au modificat planurile de dezvoltare rurală pentru a clarifica sau a schimba condițiile obținerii finanțării de la nivel european. Încă o dată, aș dori să vă mulțumesc pentru acest schimb de opinii foarte util. Mă bucur să aud că avem multe preocupări comune și dorim cu toții ca situația să se îmbunătățească de la un an la altul și să se creeze uh, condițiile necesare pentru un abiz uh, necalificat al curții. Cer tuturor părților, Parlamentului, Comisiei, Consiliului Curții de Conturi și statelor membre să coopereze în mod constructiv pentru o gestionare financiară și un control eficient al fondurilor europene. E mai important ca niciodată să arătăm că suntem determinați și gata să ne asumăm responsabilitățile și să ne exercităm uh, funcția de supraveghere. E nevoie de progrese suplimentare în anii următori. Trebuie să transmitem un, mesaj, un mesaj clar cetățenilor europeni, contribuabililor europeni, că fondurile europene sunt folosite în mod responsabil și suntem gata să dăm de seamă în fața lor. Cred că noua perioadă de programare bugetară este o excelentă oportunitate de a face progrese pe calea simplificării și reducerii riscului de erori. Putem folosi noi oportunități din domeniul tehnologiei și instituțiile pot coopera mai îndeaproape pentru a dezvolta noi inițiative pentru a îmbunătăți cadrul actual și procedurile actuale pentru a proteja mai bine interesele economice ale Uniunii. La final, aș dori să fac o mică observație în limba greacă. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και μέλη της Επιτροπής. Doresc să mulțumesc tuturor membrilor Comisiei cont pentru comentariile pozitive, pentru um, aprecierea um, față de um, tot ceea ce a făcut guvernul uh, grec. Uh, cu ajutorul dumneavoastră, Grecia a obținut rezultate importante. În 2013 am reușit să facem față dublelor deficituri foarte ridicate. deja avem în surplus în balanța de cont curent. Deci, dorim cu adevărat să ieșim din criză, ne vom intensifica eforturile în acest sens și astfel încât uh, sacrificiile enorme ale cetățenilor să aducă consecințe pozitive. Vă mulțumesc! tuturor încă o dată și urez numai bine în activitatea dumneavoastră din săptămânile următoare în cadrul procedurii de descărcare de gestiune pentru 2012. Mulțumesc! Thank you very much. Thank you very much, Mr. Minister. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. ne bucurăm foarte mult că anunțați că Consiliul e dornic să găsească o soluție cu privire la problema descărcării. Așteptăm cu nerăbdare să obținem progrese în acest uh, domeniu decisiv. Mulțumim foarte mult pentru prezență. Știm că Agenda uh, unui ministru care reprezintă președinția este foarte încărcată. Vă mulțumim încă o dată pentru prezență și în numele comisiei noastre aș dori să subliniez faptul că noi urăm președinției Elene uh, mult succes cu toții, avem nevoie de acest succes al Uniunii Europene și dincolo de critici, critici care sunt necesare, așteptăm sau ne dorim să îmbunătățim rezultatele și ne bucurăm întotdeauna când se înregistrează progrese. Vă mulțumim încă o dată pentru prezență și mult noroc, mult succes, mai ales uh, în legătură cu evoluția situației din Grecia, pentru că e în interesul oamenilor, așa cum ați spus și dumneavoastră. Mulțumesc! So. Okay. Thank you once again. All the best. I hope we will meet again. No? Wait, for Okay. Okay. Yeah, yeah, okay. Yeah. You have to come. Okay. come. You promised. Yeah, yeah, yeah. Okay. Thanks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 Ja, da, liebe Kollegen. Dragi colegi, tocmai ce am dat ascultare președinției Elene, reprezentată de domnul Staicuras, și acum uh, urez bun venit reprezentantei uh, guvernului spaniol. Este vorba de secretara de stat însărcinată cu bugetele și cheltuielile de la Ministerul de Finanțe și Administrație Publică al Regatului Spaniei, Maria Fernandez Curas. Bun venit! O inițiativă a raportorului Marcus Piper este aceasta. El v-a invitat pentru ca în cadrul procedurii de descărcare de gestiune să uh, ne angajăm într-un dialog cât mai uh, amplu. Dau mai întâi cuvântul domnului uh, raportor Piper, pentru că uh, el uh, are și o justificare precisă. De ce uh, am vrut neapărat să vă vedem astăzi aici pentru a discuta despre îmbunătățirea sistemului de gestionare a cheltuierilor din Uniunea Europeană. Bun venit și dau cuvântul raportorului. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. Bine ați venit, doamnă secretar de stat. Mă bucur foarte tare că sunteți aici. să discutăm despre situația specială a Spaniei. Spania, stat federal, ca și Germania. În Germania, în ceea ce privește Fondul Social European, avem și noi probleme, mai ales în uh, landul din care vin eu, Renania de Nord-Vestfalia, unde fondurile au fost întrerupte. Sunt lucruri cu care mă confrunt și eu în regiune și pe care le cunosc prea bine. Vreau să vorbesc cu dumneavoastră despre situația din Spania, pentru că ne-a sărit în ochi faptul că în ultimii ani, într-adevăr, au existat îmbunătățiri. Pare ca noua politică să funcționeze. De cealaltă parte, însă, pentru anul 2012 discutăm despre 13 miliarde primite de Spania. S-au făcut corecturi de 2,1 miliarde de euro. 16,8% așadar. Consider că e mult și poate că putem argumenta și cu ceea ce s-a întâmplat între 2000 și 2006, ceea ce a mers prost. Dar atunci vă întreb, de ce durează o eternitate până ce se ajunge la corecturi uh, financiare, adică doar în 2012. Mi se pare că e înfrânată și capacitatea de administrare, uh, e înfrânată finanțarea și, clar, e nevoie de repararea sistemului. Ce ne îngrijorează pe noi e faptul că în 2012, pentru 23 de programe din Spania, Comisia și-a exprimat o rezervă E o situație pe care eu nu o pot cataloga în niciun mod. Poate că dumneavoastră ne puteți uh, prezenta uh, cum se ajunge la aceste rezerve. Direcția Generală Regio a exprimat rezervele, poate că dumneavoastră ne puteți spune unde sunt problemele. Și mai, uh, mai am o rugăminte. să mă ajutați ca să găsesc un răspuns foarte important pentru noi aici la Comisia Cont. Din partea Curții de Conturi, an la rând, am auzit că 60% din erori ar fi trebuit identificate de fapt direct în statele membre. Până la urmă, acest sistem se bazează pe sistemul de auditare națională, nu-i așa? Și uh, dacă ați putea să ne prezentați situația specială din Spania, ar fi foarte util pentru noi, pentru că și acolo, la autoritățile de auditare, au existat probleme. Cum putem să reparăm asta? Ce poate face Comisia Europeană pentru a vă ajuta? Iată care sunt întrebările mele către dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult raportorului Marcus Piper pentru introducere. Acestea fiind spuse, dau cuvântul doamnei secretar de stat, Mă bucur foarte tare că sunteți aici. Bun venit! Okay. Eh, muchas gracias. Buenos días, señores y señores parlamentarios. Mulțumesc foarte mult. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Parvin astăzi în fața dumneavoastră în calitate de secretar de stat însărcinat cu bugetele și cheltuielile. De pe lângă Ministerul de Finanțe și Administrație Publică sunt responsabile de FEDER și de, condul de, foi- de fondul de coeziune, precum și de alte fonduri europene. Vreau să mulțumesc în primul rând Comisiei CONT din Parlamentul European, pentru că, iată, mi-a oferit posibilitatea de a vă prezenta uh, ce se întâmplă în administrația uh, spaniolă de acum, ce se întâmplă cu administrarea fondurilor europene astăzi, ce s-a întâmplat în trecut și ce previzionăm pentru viitor. E un subiect foarte important pentru noi, deoarece la urma urme noi am fost unul dintre marii beneficiari uh, ai fondurilor europene și după cum bine ați putut constata și dumneavoastră când v-ați deplasat în Spania ultima dată, ați văzut că uh, am profitat din plin de aceste fonduri, după cum arată și indicatorii economici. Rezultatul spectaculos din Spania, atins cu ajutorul fondurilor europene, nu va fi subiectul intervenției mele de astăzi. Mă axez pe cu totul altceva, administrarea fondurilor pe termen foarte lung. procesul pe care mă concentrez astăzi aici arată că fondurile europene s-au transformat mult de la aderarea Spaniei la Uniunea Europeană în anii 80. Statele membre trebuie să se adapteze însă, să dea dovadă de flexibilitate și de reacție rapidă pentru a arăta că Într-adevăr, se pune problema într-un mod corect, așa cum voi ilustra eu astăzi cu privire la cazul Spaniei. Unii au fost surprinși că în uh, raportul pe 2012 Comisia a făcut trimitere la faptul că pe perioada 2000, 2006 corecturile financiare au fost de 2,2 miliarde de euro, 1,8 pentru Spania. Ne-a, ne surprins și faptul că Curtea de Conturi pentru exercițiul financiar 2012 a spus despre Spania că Spania e un exemplu de corecturi financiare prelungite. În același raport se discută despre o corectură financiară de 1,8 milioane de euro din fondul de coeziune pentru 2000-2006. Este cea mai mare corectură unică, 49%. Ca să înțelegeți mai bine raportul Comisiei și al Curții de Conturi. Aș vrea să ilustrez alte câteva aspecte. Corecturile financiare de la Comisie din 2012 vizează acele acțiuni preventive și voluntare. În 2010, s-a analizat situația anilor 2000-2006. Deci nu e ca și cum uh, ce se întâmplă în 2012 vine din senin. Nu, e vorba de adaptarea la o transformare a metodologiei comisiei. Comisia, în anexa 1, constata că mecanismul de corectură este un succes pentru protecția bugetului european. Da, așa ar trebui să privim lucrurile, ca un succes, nu ca pe o amenințare. Pentru 2012 am avut o corectură financiară care s-a referit la două momente concrete. Să vedem cum interpretăm lucrurile. Odată cum interpretăm articolul 4 din regulamentul 438. Și apoi cum interpretăm directiva europeană din uh, domeniul reformării administrației publice și achizițiilor publice. Mulți ani, autoritățile spaniole au aplicat criterii bine cunoscute de comisie. Dar, la insistența comisiei, s-a schimbat metoda pentru a securiza mai bine bugetul european și, toat, pentru ca, și toate cheltuielile care erau clare și legale în Spania n-au mai corespuns neapărat cu toatele criteriilor comisiei. Dar, mulțumită strădaniei Spaniei din ultimii ani, iată că am reușit să ajungem pe calea cea bună. În al doilea rând, menționez și flexibilitatea autorităților publice din Spania. N-au uh, a avut o atitudine respingătoare față de noile schimbări, ce au acționat foarte repede și au implementat noile criterii rapid. Și apoi a fost și transparentă procedura, pentru că potrivit articolului 4, controlele sunt unele întreprinse în bucătăria internă a statului membru, pentru că, în mod obișnuit, nu sunt comunicate aceste proceduri comisiei, deoarece țin de administrarea națională a programelor operative. Dar iată că, în cazul nostru special, comisia a primit informații exhaustive despre procedură și am făcut asta voluntar. Sunt cifre pe care vi le-am menționat deja. Potrivit uh, estimărilor comisiei și potrivit raportului Curții de Conturi, protecția bugetului comunitar a fost mereu o realitate. Sistemele de control au fost dublate chiar. Și au fost respectate recomandările pentru Spania totul pentru a proteja fondurile europene. Nu voi a ocultarles că este un periodo care nu este. Pentru 2007-2013 vreau să vă spun că evident au existat probleme în această perioadă. Marile probleme din 2000-2006 fuseseră soluționate. Modificările întreprinse țineau deja de domeniul uh, trecutului, pentru că problemele erau uh, acoperite atât de latura Spaniei cât și de latura Comisiei. A trebuit să ne adaptăm. Am ajuns la taxe pe tranzacțiile financiare de până la un milion de euro. au fost verificate mai bine de 300.000 de uh, tranzacții, care reprezintă 10 milioane de facturi și 1 milion tranzacții. Pentru 2007-2013, totul a fost foarte intens. Am analizat infrastructura de mediu, am făcut și mai multe controle. Controlele au fost întreprinse în baza unor metode mai puțin eficiente pentru aceste proiecte. Noile sisteme se bazează pe niște standarde, valori de cost-beneficiu, dar toate aceste ultime elemente au fost dezvoltate către finele perioadei de programare. Și acum analizăm rezultatele. Structurile decentralizate administrative din Spania nu au ușurat deloc situația. Avem mai bine de 150 organizații responsabile pentru controlul și administrația banilor și mai bine de 2000 de beneficiari. Asta face ca coordonarea să fie grea, consultarea la fel – dar ne-am obligat, ne-am asumat niște obligații și le vom respecta. Nici n-are rost să mai menționez criza financiară în care ne aflăm acum, pentru că e clar că această criză a afectat în principal statele din sudul Europei și acum trebuie să ne ocupăm de consolidarea bugetară, lucru care ne complică foarte mult activitatea, de exemplu ceea ce privește cofinanțarea la fondurile europene, și menținerea resurselor umane. Asta, bineînțeles, pentru a găsi o cale corectă de a administra banii și de a controla fondurile cum trebuie. Spania a arătat că poate să dea dovadă de flexibilitate și rapiditate. Există noi uh, regulamente acum care aduc uh, uh, noi provocări, condiționalitățile ex ante, concentrarea tematică pe noi priorități, cum ar fi industriile neutre din punctul de vedere al carbonului. Toate aceste lucruri, vă dați seama, nu ne vor simplifica activitatea, ba din potrivă, ne vor pune bețe în roate, dar intenția noastră, ca întotdeauna și uh, intenția noastră firească este de a acționa așa cum trebuie, rapid, eficient și cu flexibilitate. De exemplu, lucrăm foarte mult la simplificarea sistemului de gestionare. Din cele 150 de organizații intermediare responsabile de controlul administrării fondurilor, încercăm să ajungem la 10 plus 1 pentru regiune autonomă. Ca să avem uh, în total cel mult 27. A, n-aș vrea să vorbesc prea mult, ca să aveți timp și pentru întrebări. Și vreau doar să vă atrag atenția că Întotdeauna în spatele cifrelor se află o realitate mai complexă, mult mai complexă decât ne putem noi imagina inițial. Mai ales că Spania a întreprins eforturi considerabile în ultimii ani. Suntem în continuare hotărâți să ne dezvoltăm privind către viitor și să dăm dovadă de eficiență și transparență în administrarea fondurilor europene. Muchas gracias. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Deschid acum această dezbatere. Vom aduna întrebările. Dragi colegi, ne presează puțin timpul, pentru că trebuie să dăm și descărcarea tot astăzi. Avem uh, domnul Gaier, domnul sau doamna Vilea, sunt pe listă deja. Savadini și Derek Vaughan și doamna Gresle. Succint, vă rog, succint. Eva Ortiz. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Quería saludar al señor comisario, al miembro de, los miembros del Tribunal de Cuentas. Vreau să salut în primul rând pe domnul comisar. Por supuesto a, a, la, a la secretaria de Estado del Gobierno español que hoy nos acompaña, felicitarle. Aș dori să urez și bun venit secretarei de stat Aș dori să precizez faptul că, iată, dacă studiem aceste cifre, ne dăm seama că toate aceste date, procentele, datele statistice, reprezintă răspunsuri la întrebările pe care noi ni le punem. Într-adevăr, există diferențe între cifrele curții de conturi și cifrele uh, guvernului spaniol. Ceea ce bineînțeles că ne face să ne schimbăm, uh, trebuie să, schimb, să, să, să schimbăm uh, modul în care interpretăm anumite situații. Trebuie să revizuim uh, modul în care interpretăm realitatea economică, criza economică și așa mai departe. Ceea ce, uh, încă o dată, trebuie să ne oblige să ne uh, schimbăm viziunea asupra lucrurilor. Aș dori să pun acum însă trei întrebări. În primul rând, în ceea ce privește Comisia Europeană, care ne spunea că uh, schimbările metodologice au fost uh, foarte importante, mai ales în ceea ce privește prezentarea datelor. Aș dori să știu care este influența acestei schimbări de metodologie în modul de procedură asupra situației din Spania, dacă se uh, reflectă aceste schimbări și în raport. Apoi, o a doua întrebare. V-ați referit la Uh, interpretarea articolului, interpretarea articolului opt din două din unu în ce privește controlul ex ante al autorităților de gestiune. Aș dori să spun dacă uh, îmi puteți da un răspuns la această întrebare. Și apoi aș dori să mai spuneți care considerați că este marja dumneavoastră de manevră în cofinanțare. Ați vorbit de acest aspect și în intervenția dumneavoastră, dar cred că este un element foarte important în ceea ce privește uh, rapoartele care au fost trimise Uniunii Europene spre evaluare. Mulțumesc! Vă propun să punem câteva întrebări la început și după aceea să vă dăm cuvântul pentru răspunsuri. În continuare are cuvântul colegul Gaier. And then... Herzlichen Dank, Herr Präsident. Ähm, Frau Staatssekretärin, herzlich. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă secretar de stat. Mulțumim că ați venit astăzi în fața noastră. Apreciem mult asta, mai ales că putem discuta cu dumneavoastră despre situația din Spania um, și despre administrarea fondurilor europene în plan local. Vara trecută mi-am petrecut-o în Malaga. Am făcut un curs de limbă dar, din păcate, în urma acestui curs încă nu sunt în măsură să mă adresez direct în spaniolă dumneavoastră, contez pe interpreți. Am văzut însă în Malaga exact ce s-a făcut cu fondurile europene în plan regional. E o îmbunătățire clară a situației și, ca politician european, mă bucură să văd așa ceva. Sunt bani cu care am vrut să atingem obiective politic, politice și asta se întâmplă. A fost uh, renovată promenada uh, și acest oraș vrea să devină capitală culturală europeană. Ne bucur așadar de fiecare dată când putem să discutăm cu reprezentanți ai autorităților naționale, regionale, pentru că noi, aici, ne gândim intens la ce putem face împreună cu celelalte instituții, dar și împreună cu statele membre pentru gestionarea banilor europeni și pentru a reduce rata erorilor. Pentru că așa este. Dacă ne uităm cu atenție la realitatea lucrurilor, dacă ne uităm cu atenție la țările în care lucrurile sunt mai puțin bune, Trebuie să vedem unde avem cea mai mare marjă de manevră, unde efectul de pârghie este cel mai important. Să zicem, intervenim un pic într-un loc și se corectează multe lucruri. Ce putem face mai bine cu fondurile în plan regional? Primim răspuns de la comisie, primim răspuns uh, științific, și ne dăm seama că, până la urmă, de vină e și complexitatea sistemului administrativ spaniol. E vorba de o gestionare a banilor care trece prin mai multe niveluri administrative. Din, în Renania de Nord-Vestfalia am avut o situație similară. Acum o abolim. Uh, fondurile europene erau predate în uh, 38 de etape și la fiecare etapă era o mică rată de eroare. Deci cam așa e și în Spania. Acum noi abolim asta în landul meu. E bine, să sperăm că procedurile vor fi mult simplificate și mai puțin predispuse la erori. Sigur că niște structuri publice trebuie mai întâi exersate. Vă întreb, ce pași întreprinde guvernul central pentru ca aceste noi structuri să fie construite optim? cum sunt pregătiți funcționarii, cum sunt instruiți și cât de optimistă sunteți, cât de repede credeți că rata erorilor pentru Spania poate să scadă simțitor. Mie mi-e clar că nu aveți o baghetă magică cu care să faceți minuni. Odată ce va fi implementată noua structură, mai întâi aceasta trebuie rodată. Dar cu siguranță aveți dumneavoastră o estimare despre cât de repede vor funcționa lucrurile și m-ar interesa și pe mine. Mulțumim, doamna Naranjo. Muchas gracias, presidente. Yo voy... Domnule Naranjo, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, foarte pe scurt. Pentru că ne-ați cerut pe drept cuvânt uh, să uh, vorbim pe scurt. Uh, mulțumim, domnule secretar de stat, pentru aceste informații comunicate, dar aș dori, dacă se poate, să-mi aducă o completare. Pentru că în intervenția dumneavoastră nu Uh, v-am auzit vorbind despre un subiect care mi se pare foarte important. Respectiv, uh, uh, politica agricolă comună după 2015, situația plăților directe. Pentru mine e foarte important să vedem cum calculăm suprafața sau parcelele agricole. Și dacă puteți, aș dori să ne vorbiți un pic mai mult despre acest subiect. Aș dori să știu care este problema cu identificarea acestor parcele și cum am putea să îmbunătățim acest sistem. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Doamna Gresle acum. Mulțumesc. Ne bucură că iată, ați venit în fața noastră, v-ați făcut curaj, ați venit în fața noastră. Felicitări Vreau să atrag atenția că raportorul a adresat o, uh, a lansat o idee uh, că multe dintre erori puteau fi identificate în statele membre, a spus-o raportorul, a spus-o și Curtea de Conturi. Ce merge prost? Știu că sunt proiecte care arată bine pe hârtie, dar care, în termeni concreți de creștere și ocupare, nu prea generează rezultat. Și m-ar interesa cum evaluați dumneavoastră proiectele spaniole din perspectiva creșterii și a ocupării? Pentru că pentru noi acesta este un capitol foarte important. Și cum poate sprijini Comisia Spania? Din mm, prezentarea dumneavoastră n-am avut cum să nu... Uh, nu din prezentarea dumneavoastră n-am, n înțeles exact ce faceți concret pentru a mm, progresa Poate că și presiunile noastre pot ajuta la modernizarea structurilor, pentru că de-a lungul decenilor, ca să nu spun de-a lungul secolelor, sunt structuri care au supraviețuit, dar care necesită modernizarea. Ines Ayala Sender. Și. Sí. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu Aș dori să mulțumesc uh, domnului secretar de stat pentru prezența sa la ședința noastră de astăzi și aceasta la cererea comisiei noastre și a raportorilor. Acum însă aș dori să reamintesc că avem o problemă legată de retragerea voluntară a uh, fondurilor și, uh, de asemenea, legată de termene. Parlamentul European a reușit să revadă o serie a formulelor de finanțare existente datorită crizei. Și cu Curtea de Conturi uh, ne-am pus de acord să avem uh, mai multe proiecte, uh, un proiect, fondul social și așa mai departe. Înainte de criză însă am cerut condiții clare pentru a păstra ocuparea timp de 3-4 ani. Dar între timp a intervenit criza economică, au apărut, a intervenit apoi și Troica cu toate tăierile și așa mai departe și, în consecință, în urma acestor măsuri, uh, um, companiile din Spania se confruntă cu uh, probleme um, probleme foarte importante, mai ales în ceea ce privește ocuparea. Sigur că trebuie să încercăm să explicăm oamenilor ce s-a întâmplat. E adevărat că am avut uh, probleme de creștere, o probleme cu ocuparea, dar datorită crize economice și mai ales datorită doleanțelor uh, troicii. Sigur că Parlamentul European încă nu a uh, ajuns la concluzia dacă Troica are dreptate sau nu, dar în orice caz rezultatul a fost că toate aceste programe care păreau foarte bune și frumoase pentru Spania, poate nu pot fi menținute. Sigur că nu vreau decât să clarific un pic mai mult uh, situația. Știu că în orice caz colegii sunt la curent cu toate aceste probleme. Da, acum aș dori să îi pun doamnei secretar de stat o întrebare. Aș avea o întrebare în legătură cu toate aceste organisme de control uh, care, a căror activitate trebuie să fie simplificată. Încercăm să simplificăm. Aș dori să întreb cum uh, statul federal și acest lucru este valabil și pentru Germania, cum dorește să uh, îmbunătățească situația. A doua întrebare. Cheltuielile Cheltuielile au fost uh, deplasate, să zicem, dar nu uh, în detrimentul uh, bugetului european, ci în uh, detrimentul uh, cetățeanului de rând din Spania, care nu are nicio influență asupra uh, bugetului nostru. Uh, mulțumesc! Derek Voven acum are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și aș dori să mulțumesc și eu, uh, secretarii de stat, pentru prezență. În 2012 am condus o delegație din partea Comisiei de Control Bugetar în Spania. Și pe atunci m-am întâlnit cu uh, politicieni, cu jurnaliști care au spus uh, că Uh, înalți oficiani în uh, costume negre spun Spaniei ce să facă, nu era valabil pentru că erau foarte multe femei în delegația noastră și pentru că eu am uh, purtat un costum verde pe durata acestei delegații. Dar în orice caz ce am făcut noi? Am încercat să constatăm dacă foarte multe proiecte, programul pentru trenul de mare viteză dintre Madrid și Valencia, am mers, am văzut multe programe la fața locului și așa mai departe. Bineînțeles că am vorbit și despre corectări și despre suspendarea acestor uh, programe, dar o temă recurentă a fost uh, o problemă uh, legată de organismele intermediare care se ocupă cu finanțarea la nivel regional. Mă bucur de că am auzit că ați spus că ați rectificat această regulă, regulă 150. Deci, iată care este întrebarea mea în legătură cu aceste 27 de noi organisme cum sunt selectate ele? Folosiți criterii geografice, uh, folosiți uh, mm, criterii pe domeniu și așa mai departe. Aș dori să știu cum ați uh, schimbat situația tocmai pentru a ne asigura că finanțarea regională e mai performantă. Mulțumesc și, în fine, mă uit și la ceas, colegul Gariga. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș avea două întrebări. Una dintre uh, întrebările legate de vizită o reprezintă uh, coroborarea între legislația europeană și legislația spaniolă, mai ales în ce privește achizițiile publice. Aș dori să știu dacă doamna secretar de stat ne-ar putea spune care sunt demersurile și măsurile care au fost uh, uh, adoptate pentru a armoniza aceste legislații. Și aici uh, aș dori să am o perspectivă pe termen lung, aș dori să știu care este poziția dumneavoastră în ce privește punerea în aplicare, începând cu acest an, a noilor rectificări uh, bugetare nete cu aceste procente de 2, 5 și 10%. Aș dori să știu dacă aceste noi procente sau această procedură vă va uh, ușura viața sau, din contră, va pune în bețe în roate activității uh, organismelor de control național. Mulțumesc, mulțumesc că iată aveți un evantai de întrebări, aveți foarte puțin timp la dispoziție, doamnă secretar de stat. Vă rog foarte mult să încercați să răspundeți, dacă puteți, în 10 minute, pentru că mai trebuie să discutăm și uh, uh să dăm uh, descărcarea până la 12 și jumătate. Poate că ar fi bine să dați uh, întrebările, să aportați mai ales întrebările mai directe. Haideți să încercăm. Eh, Voi încerca să mă limitez uh, la minutele pe care mi le acordați, uh, chiar dacă mi s-au pus multe întrebări și foarte variate. Sunt lucruri foarte importante pentru țara mea. Voi începe cu prima întrebare. E vorba de modificarea metodologiei. Aș dori să evoc un lucru. O chestiune, aș spune, semantică. Um, vorbiți despre retragere voluntară. Adică, de faptul că însăși uh, autoritățile de gestiune intervin. Adică, de-a lungul programelor, Comisia a constatat că un control preventiv era unul mai bun decât unul uh, curativ foarte dur din 2006 încoace. Și Spania a dat dovadă de flexibilitate și de bunăvoință și um, Totdeauna pentru a garanta interesele financiare ale Uniunii și a reacționat imediat. Deci, ați fost informați uh, privind corecturile confirmate, dar să nu uităm că din 2011 vorbim de corecturi confirmate și puse în aplicare. E vorba de 1 miliard 500 de milioane din 2012 nu mai vorbim decât de corecturile puse în aplicare și nu confirmate. Este clar că fiecare din metodologii uh, are avantajele și dezavantajele ei dar e important să existe suficientă previzibilitate, să vorbim despre aceleași lucruri pentru aceeași perioadă de referință. În uh, momentul uh, plății și lichidării programelor, uh, observăm că se acumulează, că mm, există o acumulare artificială, adică se acumulează erori din 2006 și sumele devin enorme la sfârșit. Um, corecturile puse în aplicare în 2012 sunt în valoare de 1 miliard 800 de milioane. Dar, de fapt, conform uh, vechii metodologii, nu ar fi fost uh, o sumă atât de mare. E vorba, deci, de o acumulare progresivă între 2006 și 2012, care justifică uh, o sumă atât de mare. În ceea ce privește um, interpretarea controlelor de la articolul 4 uh, din uh, regulamentul din 2011, Aș dori să subliniez că în ultimul an al exercițiului 2000-2006, Comisia a adus modificări importante în ceea ce privește intensitatea controalelor de realizat uh, în cadrul gestiunii sale și Direcția Generală, care se ocupă de fondurile comunitare, s-a pus pe treabă, a modificat criteriile am extins la toate autoritățile regionale și la toate statele și entitățile federale aceste noi măsuri. Și asta chiar înainte de eh, cererile de recuperare a sumelor. Obiectivul era că 100% um, din eh, teren să, să fie acoperit Bineînțeles, trebuie să recunoaștem că această interpretare a articolului 4 din regulamentul din 2011 nu era una corectă. Așa este. Am considerat întotdeauna că nu este interpretarea corectă. Dar nu aș dori să se pună în subsemnul întrebării lizibilitatea uh, și justificarea cheltuielilor Spaniei în, ce, în, în uh, perioada 2000-2006, Comisia de altfel nu a adus nicio obiecție în legătură cu modul nostru de a uh, lucra și în legătură cu lisibilitatea cifrelor. De aceea am fost atât de șocați uh, în ultimul moment când ni s-au făcut aceste observații. și de aceea aș spune că a trebuit să muncim într-un timp record cu efect retroactiv pentru a modifica interpretarea cifrelor. Nu ne-a plăcut deloc acest lucru, dar uh, trebuie să fim capabili în viitor să anticipăm și să prevedem uh, o capacitate de reacție, indiferent care sunt capacitățile administrative ale unei țări. Spania este a patra economie a Uniunii Europene, să nu uităm acest lucru. Și de aceea trebuie să facem un efort extraordinar pe care l-am făcut de altfel și, bineînțeles, suntem gata să continuăm eforturile, să îmbunătățim și mai mult vizibilitatea cifrelor dacă ele nu sunt suficient de clare. Problema este că de multe ori ni se cere acest efort în mod retroactiv și Ehm, asta nu e ușor de, de, de realizat. Permiteți-mi să constat un lucru. Așa cum am spus, am fost întotdeauna beneficiar net majori ai fondurilor structurale de când am intrat în Uniunea Europeană. Ne bucurăm de asta. Suntem conștienți de efectul de pârghie al fondurilor structurale pentru uh, țara noastră și uh, Asta a facilitat în mare măsură convergența venitului mediu al uh, spaniolilor uh, spre media europeană și au o valoare speci adăugată specifică, adică folosesc de, ca, ca, ca fil roșu al optimizării uh, investițiilor. Și asta ne permite să avansăm în aceeași direcție cu partenerii europeni, adică să avem obiective comune, să promovăm aceleași lucruri. Statul spaniol a fost într-adevăr unul dintre principalii factori de investiții. Dar să nu uităm că fondurile europene nu contribuie decât în măsură de 15% la investiții, proiectele de infrastructură, de dezvoltare sunt finanțate în proporție de 85% de stat. Și știți, de multe ori lumea uită acest lucru sau ignoră acest lucru și, uh, bineînțeles, uneori uh, aspectele de mediu, de exemplu, au fost lăsate puțin la o parte și uh, alte infrastructuri au avut prioritate față de investițiile de mediu, așa e. Și recunoaștem rolul de lider enorm um, care este o consecință a folosirii fondurilor structurale. E adevărat, dar trebuie să subliniez faptul că acest efort constant de investiții al uh, guvernelor uh, spaniole, um, diferitelor guverne spaniole, ne-au permis aceste suplețe, ne-au permis să putem înlocui sau să putem completa Uh, cheltuielile începute, uh, inițiate de Uniunea Europeană și a permis și mai multă vizibilitate în conturile noastre. Acum voi răspunde la diferitele întrebări care mi-au fost puse. Voi încerca să grupez oarecum răspunsurile. Am înțeles, domnule președinte, că anumiți membrii uh, au uh, au fost îngrijorați uh, în legătură cu posibilitatea uh, îmbunătățirii guvernanței fondurilor. Este clar că trebuie să ne simplificăm uh, procedurile administrative. Spania este o țară foarte uh, descentralizată, care are multă, în care uh, comunitățile autonome, uh, entitățile locale și regionale au multă autonomie în gestiune. Guvernul spaniol s-a angajat ferm să simplifice lucrurile. Structura noastră administrativă are propria identitate care se bazează pe Constituție, uh, dar știm că multe tipuri de cooperare administrativă cu siguranță pot fi îmbunătățite. Deci trebuie să ne respectăm structurile, dar să îmbunătățim modul de funcționare al administrației. Acest uh, proces de reorganizare este un obiectiv politic în legătură cu care sunt optimistă. Dar nu vizează doar fondurile europene, fondurile regionale. Întreaga structură administrativă a țării noastre va fi reformată. Defisa noastră este să încercăm la nivel guvernamental să facem în așa fel încât să avem o administrație responsabilă cu competențe specifice. Dorim o adecvare între competențe și gestionari. Există atâtea competențe cât ex- câte fonduri există și încercăm să obținem un paralelism. Dar asta implică simplificarea structurilor pentru a evita să existe două persoane la nivel administrativ sau două organisme care se ocupe de același lucru. Din nou, trebuie să optimizăm um, energia, timpul și resursele. Dorim să simplificăm, să reorganizăm și, bineînțeles, vor exista consecințe asupra gestionării fondurilor pe viitor. Mulți m-au întrebat cum vom face asta. Avem 150 de organisme care se ocupă de gestionarea fondurilor. Dorim să le înlocuim cu doar 27 de organisme. 10 naționale sectoriale, să spunem, și alte 17 care vor răspunde unor criterii teritoriale, adică un organism în fiecare comunitate autonomă. Președintele o întrerupe pe vorbitoare. Vă rog, doamnă, trebuie să um, vorbiți mai puțin. Dacă nu, trebuie să răspundeți în scris. Dacă nu, nu vom putea uh, uh, discuta celelalte puncturi de pe ordinea de zi. Avem un punct privind descărcarea de gestiune și domnul comisar stă aici pentru acest punct. Am prevăzut trei minute pentru răspunsuri. Și dumneavoastră ați vorbit 20, așa că va trebui să ne oferiți celelalte răspunsuri în scris, vă rog frumos. Mulțumim. Mulțumim foarte mult că ați venit aici, doamnă secretar de stat. Würde uns freuen, wenn Sie auf die Fragen vielleicht auch noch schriftlich eingehen würden. Și vă rog frumos un răspuns în scris. Eh, Gathers, muchas Gathers. Genauso kann ich an der Stelle auch nicht mehr zulassen die äh, Și uite așa vă dați seama, nu mai poate să aibă cuvântul comisia acum, ci dau direct cuvântul raportorului pentru ca comisia să ne ofere mai târziu uh, un, o reacție în scris. Trecem direct la descărcarea de gestiune. Raportorul. Mulțumesc, domnule președinte. Jumătate din intervenția mea o uit, o las deoparte și mă gândesc, nu știu, să încep cu ceva relevant pentru comisie. Sau ce ne-a lipsit nouă uh, de la comisie. Dar haideți mai întâi să încep cu laudele. Am ascultat astăzi care sunt problemele, de exemplu, și în diferitele state membre și nu vreau să repet eu ce s-a spus deja. Comisia, în multe domenii, arată că sunt probleme. Ține cont de multe propuneri din raportul colegului Gaier. E pozitiv faptul că mecanismele de sancțiune din uh, politica agricolă comună și de coeziune sunt ajustate, cu corecturi financiare nete și în politica regională acum. În agricultură avem uh, posibilitatea întreruperii și suspendării. Asta poate să îmbunătățească lucrurile. E bine că raportul are și comisia, are și, mă, mă scuzați, comisia are acum și raport diferențiat pe țări în ceea ce privește um, protecția fondurilor europene din uh, uh regiune, cu siguranță că vom avea mai puțin, o mai mică rată a erorii astfel. Și în ultimul rând, am aflat și care este calendarul informal. pentru corecturile nete și pentru asumarea răspunderii. Așa că avem o imagine de ansamblu despre cum vor arăta lunile următoare. Toate acestea sunt lucruri pe care le evaluăm pozitiv. Dar, și e un mare dar, pentru o procedură de descărcare de gestiune, nu este suficient să clădim totul pe ideea speranței. În trecut au fost manifestate critici, acum au fost elaborate câteva uh, măsuri și acum a ne baza pe speranța că totul va merge bine nu este autosuficient pentru o descărcare de gestiune. Cred că în unele domenii instrumentele nici nu sunt suficient de consecvente. Ce ne lipsește nouă este o abordare sistematică a Comisiei în ceea ce privește șantioanele testate. Mi-am dat seama că acestea, la ora actuală, nu sunt o bază suficientă pentru a ă, ne baza controlele pe asta. Și am vrea o abordare sistematică, o comisia să se oblige în așa fel încât să existe și o funcție de autocontrol în plan național mai ales la autoritățile nu de auditare, ci de autorizare, unde în trecut au apărut erori multe. Nu e vorba de funcționari și de birocrație, e vorba doar de axarea pe anumite state, pe anumite domenii, ca să existe o marjă de manevră mai mare din partea Comisiei. Înlocuirea proiectelor trebuie limitată. Noi considerăm că bani prețioși ajung să fie blocați în niște proceduri administrative nenecesare și acest lucru duce la pierderi. Așa că cel mai bine este să limităm înlocuirea proiectelor. În agricultură au fost și sunt întreprinse corecturi nete, dar trebuie să existe niște pedepse dacă an de an se greșește în același loc. Pentru aceste erori multianuale trebuie să existe o sancțiune, nu doar acea corectură forfetară, ci pe lângă asta trebuie să existe și alte măsuri, mai ales în ceea ce privește uh, sistemul de informație cu privire la suprafețele utilizabile. Dacă întotdeauna parchezi greșit, e un exemplu simplu, și primesc doar o amendă, eu voi parca întotdeauna în același loc interzis pentru că mă costă doar 5 euro pe termen lung. Nu să devin suficient de sensibil la asta. An de an voi face asta, zi de zi. Dar iată că eu blochez un spațiu important astfel și cred că ar trebui ca pedeapsa să sporească. Și la un moment dat, uh, mașina va trebui ridicată. Și controlul nu trebuie lăsat doar la latitudinea polițistului local, ci dacă ceva nu, chiar nu se îmbunătățește, atunci a, răspunderea trebuie asumată direct. Așa trebuie să facă comisia. E o pretenție centrală din partea noastră. Și apoi către Curtea de Conturi, eu cred că și Curtea de Conturi trebuie să reacționeze în sfârșit. Sunt elemente pozitive pe care ni le-a comunicat, dar dacă nu există o rapoarte pe țară, pe anumite programe, nu vom reuși să abordăm răul la rădăcină. E o pretenție centrală pe care o anexez acestui uh, proces de descărcare de gestiune. Doamnelor și domnilor, a devenit clar că critica noastră principală se referă la uh, gestionarea banilor europeni în anumite state membre. Noi uh, credem că trebuie verificată administrarea banilor în anumite state membre, pentru că știu că există atitudinea de genul, sunt bani europeni, putem fi mai uh, flexibili, mai indiferenți. Nu, nu mai trebuie să se întâmple asta. Tocmai de aceea noi avem rezerve pentru agricultură și politică regională. Sunt domenii unde gestionarea este partajată. Și aș vrea să vă spun că aceste rezerve trebuie transmise mult mai și le transmite mult mai clar statelor membre. Comisia este un garant al tratatelor, dar dacă este să dăm un cartonaș galben comisiei, atunci țărilor le oferim de fapt prin asta un cartonaș, să zicem, portocaliu. Nu este suficient uh, ce s-a întâmplat până acum. Dacă nu s-a pus problema mult prea clar până acum, o voi face eu de acum încolo se pune întrebarea ce să facem. Potrivit tratatului, nu putem decât să spunem da sau nu descărcării. Deci ori uh, uh, declanșăm bomba atomică, ori uh, ne facem că nu o vedem din nou. Ne facem că nu o vedem, însă ne, ne punem pe, pe poziții și Cine se ocupă de asta uh, mai târziu? Pentru că suntem la final de mandat. Cine va relua aceste idei mai târziu? Deci este și o, o obligație a, de, a Parlamentului să facă ceva acum cu aceste rezerve, să chiar obțină ceva înainte de a uh, trece totul în, uh, cu vederea din nou și de a considera că este de domeniul trecutului. Și Curtea de Conturi procedează diferențiat. Face declarațiile de conformitate separat, uh, cota erorilor există în funcție de uh, motive politice și considerente politice. Nu știu, de ce să nu facă și Parlamentul asta? Pentru că și Comisia își manifestă rezerve uneori. Și ce înseamnă asta? că lucrurile funcționează bine, cât de cât, cu excepția acelor uh, domenii față de care Comisia și-a exprimat niște rezerve. Să fiu mai precis, consider că este, ceea ce facem noi acum aici este 100% legitim din punct de vedere politic și din punctul de vedere al prerogativelor noastre. Vă rog frumos să nu mă înțelegeți greșit. Să dăm descărcarea. Că există acum zvonuri că dăm sau nu amânare, că, am, că descărcare, că amânăm descărcarea, nu pot să confirm nimic acum, dar dacă e să dăm descărcarea, noi vrem o procedură pe aceste rezerve exprimate, pentru că vrem o asumare a răspunderii și vrem ca lucrurile să nu rămână așa. E până la urmă o sarcină de-a Parlamentului European și acum nu-mi rămâne decât să Aștept această dezbatere, mulțumind tuturor participanților și mulțumind comisiei. Ok, thank you. Yeah, vielen Dank. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule raportor. Și acum dau cuvântul comisarului nostru. Nu mai fac nicio introducere. Uh, thank you, Mr. Chairman. I thank... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și raportorului pentru prezentare, stimați uh, deputați. Aș dori în primul rând să subliniez foarte clar că Comisia împărtășește aceleași uh, preocupări și sugestii, sugestiile pe care raportorul le-a făcut în proiectul de uh, rezoluție pentru descărcarea de gestiune 2012. Comisia consideră într-adevăr că, uh, în pofida tuturor eforturilor pentru a proteja și a, a executa uh, bugetul european, rata de eroare estimată de către Curtea de Conturi ar trebui să uh, scadă. În ultimii ani, Comisia a pus în aplicare o număr foarte mare de recomandări ale curții și, a, și uh, cerințe din partea autorităților de descărcare, dar rata de eroare continuă să uh, reflectă situația, respectiv că e nevoie de eforturi suplimentare. De ce ne confruntăm cu această situație în legătură cu anul bugetar 2012. Nu să mă mai refer încă o dată la schimbarea metodologiei curții uh, și de această dată, dar aș dori să vă spun că cred că o parte foarte mare din rata de eroare și are originea în statele membre datorită programelor de uh, gestiune, în gestiune partajată. Principiul subsidiarității nu înseamnă doar că trebuie să ai puterea să decizi și să iei măsuri la nivelul cel mai adecvat, așa cum se întâmplă în cazul gestionării partajate. Subsidiaritatea înseamnă că trebuie și să îți asumi pe deplin răspunderile luate de acțiunile și de deciziile tale. Și acest lucru se uh, reflectă și în articolul 317 din tratat și în regulamentul financiar. Și deci uh, Comisia consideră că, având în vedere Uh, cardurile, cartonașele albastre, sub forma rezervărilor politice uh, propuse de către raportor, E ca și când ai uh, da un cartonaș galben um, arbitrului și lăsând uh, și să lași uh, să hotărască jucătorii care nu trebuie să hotărască care sunt drepturile regulile jocului și de aceea am respectat raportorului că rezervele politice pe care le propune cu privire la 70% din buget, că e vorba de bugetul pentru agricola pentru uh, politica agricolă sau de coeziune, nu a, vor avea efectul scontat din contră. Uh, va pune sub semnul întrebării legitimitatea Comisiei față de toți actorii financiari și îi va, va da dreptate, va, va, nu va uh, permite celor care trebuie să intervină pentru a reduce uh, erorile. Acum aș dori să mă refer la proiectul de raport și la acțiunile pe care Comisia dorește să le pună în aplicare pentru a aborda uh, principalele probleme, probleme identificate. Uh, în ceea ce privește noua strategie de audit, vă pot spune deja că ea va fi prezentată în amănunt pentru următoarea procedură de descărcare la solicitarea Parlamentului European din, rezoluție, din proiectul de rezoluție. Din 2009, fondurile, deci direcțiile noastre generale privind fondurile structurale au uh, uh, depus foarte multe eforturi pentru a ajuta autoritățile de audit naționale să-și îmbunătățească situația. Până la sfârșitul 2013, uh, 47% uh, din uh, fondul uh, de coeziune au fost recuperate în proporție de 96% din bugetul respectiv. Aceste DG, direcții generale și-au revizuit strategia de auditare în lumina experienței acumulate, dar au identificat și um, lacunele care au fost identificate în mai multe state membre, Uh, și în mai multe regiuni și aceste uh, lacune au fost identificate an de an. De asemenea, Comisia a venit și cu măsuri de corectare. Comisia a dat și curs recomandărilor de a crește aceste testări uh, aleatorii în baza acestei uh, abordări de auditare bazate pe sistem. Acum, corecțiunile financiare vizează și politica de coeziune și ele vor fi aplicate fără, deci în mod uh, nealeator, deci în mod sistematic, în conformitate cu responsabilitățile conferințe nouă prin actele delegate. Detaliile au fost uh, prezentate în amănunt într-un raport, într-o anexă la raportul specific pentru anul uh, financiar următor. Comisia va încerca cum poate să uh, îmbunătățească calitatea informației din uh, rapoartele anuale pentru a include și informațiile relevante cu privire la analizele de risc și felul în care state, deci, au, ă, rapoartele de audit din statele membre au fost evaluate pentru a-și aduce contribuția la procesul de um, asigurare al Comisiei. Comisia e de părere și că procedurile de conformitate nu ar trebui să fie mai lungi de 2 ani. DG Agri ă, încearcă să reducă Uh, o parte din aceste termene și va face tot ce este în putință pentru a atinge acest obiectiv. Iar în ceea ce privește programele identificate în Portugalia și în Franța și care figurează și în uh, uh, proiectul dumneavoastră de raport, în domeniul agriculturii, planul de acțiune cu privire la Portugalia a fost finalizat, iar impactul său urmează să fie evaluat când datele de control pentru anul 2013 vor fi date publicității. În ceea ce privește Franța, a fost întocmit, a fost uh, adoptat un plan uh, cuprinzător de către DG Acri, care solicită autorităților franceze să adopte măsuri pentru a identifica sau pentru a măsura mai bine uh, parcelele. DG Acri va uh, monitoriza uh, această situație pentru a se, a se asigura că obiectivele uh, stabilite inițial au fost atinse. De asemenea, credem că și numirea autorităților de management uh, naționale, prin introducerea acestor declarații naționale, vor duce la o mai bună tragere la răspunderea statelor membre. Comisia se angajează să înlesnească și uh, folosirea declarațiilor naționale voluntare prin recomandările care au uh, reieșit în urma activității grupului uh, la nivel înalt, la nivel interinstituțional și care vor fi publicate în următoarele săptămâni. De asemenea, Comisia va pregăti un sistem pentru a uh, evidenția plus valoare acțiunii noastre pentru uh, opinia publică și pentru mediul de afaceri. Acest uh, sistem va uh, conține toți uh, indicii de uh, performanță care au fost menționați în toate uh, documentele uh, relevante pentru cadrul financiar multianual, în ceea ce privește veniturile și pro, uh, resursele proprii. Deci planul de acțiune al, acțiu- al Comisiei pentru combaterea uh, Uh, fraudei fiscale și a evaziunii fiscale, a uh, TVA-ului și accizelor vamale, uh, care propune un sistem de luptă împotriva fraudei în iulie 2012. Consiliul a adoptat și el un nou mecanism de reacție rapidă în 2013 care ne va permite să abordăm anumite fraude de tip uh, carusel care au fost uh, identificate în rapoarte. Apoi, în ceea ce privește uh, datele privind uh, venitul național brut, Comisia va informa Parlamentul în mod sistematic. În iunie 2013, Comisia a topat o comunicare cu privire, deci pentru Parlament și pentru Consiliul European cu privire la o nouă strategie pentru a combate traficul cu țigări cu un plan de acțiune cuprinzător care este în curs de adoptare. Sunt de acord cu cele spuse de raportor în legătură cu faptul că avem nevoie de o monitorizare uh, strânsă a ralurilor, a rețelor care trebuie lichidate, care au crescut și, uh, de asemenea, trebuie să avem o estimare a fluxurilor uh, uh, numerare pe termen lung, iar Comisia e hotărâtă să folosească acest instrument financiar mai eficient. Doamnelor și domnilor, măsurile și acțiunile pe care le-am prezentat succint vor fi incluse într-o scrisoare detaliată pe care Comisia vă va trimite Uh, comisiei dumneavoastră, membrilor comisiei dumneavoastră în zilele următoare, care dovedește angajamentul uh, de plin al comisiei de a-și asuma, răspuns, uh, a asuma răspunderea și de a justifica de ce acest concept de rezerve politice nu este adecvat în acest exercițiu de acordare de descărcare. Deci sper că această scrisoare care vă va parveni în zilele următoare să-și aducă contribuția la o finalizare fructuoasă a procedurii de descărcare. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Aș dori în primul rând să vă mulțumesc pentru prezență, pentru uh, prezentarea dumneavoastră. Acum începem dezbaterea. Aș dori să știu cine dorește să ia cuvântul ca să văd cât timp vă dau la dispoziție. Nu mai avem decât 20 de minute la dispoziție, deci fiecare vorbitor va primi uh, cuvântul timp de 2 minute. 3 minute. Te recuovăn acum. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc comisarului și raportorului, uh, raportorului pentru contribuții. S-a spus deja faptul că rata de eroare a crescut la 4,8% și sunt de acord cu raportor că această cifră este mult prea mare. Sigur că Comisia ne-a uh, explicat de ce uh, am asistat la așa o uh, majorare. Cre- schimbarea metodologiei, sigur, poate fi uh, Uh, o justificare, dar și faptul că mm, corecțiile dinainte nu au fost uh, incluse în sistem. Uh, sigur că ne apropiem, ne-am apropiat și de sfârșitul uh, cadrului financiar și multe mm, programe au fost executate spre sfârșit. Apoi și rezultatele proaste ale statelor membre. Pentru mine aceasta, aceasta este justificarea majoră și mă mulțumesc de faptul că raportorul a recunoscut acest lucru. Deci îl sprijin în ce a spus el, respectiv că trebuie să abordăm tocmai această problemă a superformanței statele membre și trebuie să punem accentul pe aceste state care pun probleme, mai ales pe viitor. Sunt de acord cu această sugestie. Însă acum aș dori să mă refer la un alt aspect aspect, respectiv la rezervele politice pe care le-au menționat uh, raportorul și uh, domnul comisar. Sigur că pentru grupul socialiștilor și democraților e o problemă. E pentru prima dată când se vehiculează un astfel de concept, când s-ar folosi o astfel de măsură, e ca și când am suspendat descărcarea până uh, la sfârșitul acestui an, apoi nu am atinge obiectivul scontat, respectiv să evidențiem statele membre cu rezultate proaste. Uh, e ca și când să dai vina pe poliție pentru că mașinile sunt parcate ilegal, ca să mă refer și eu la exemplul raportorului. Apoi uh, nu se ține cont nici de îmbunătățirile care au fost sugerate pentru uh, perioada 2014-2020 și, de asemenea, nu ne va permite suficient timp pentru a vedea dacă aceste îmbunătățiri, dacă aceste îmbunătățiri propuse vor, vor atinge rezultatele. Nu am finalizat toate actele delegate în multe state membre. Uh, multe finanțări nu uh, pot fi acordate până, când, uh, până la toamnă sau chiar la iarnă și de aceea nu vom putea vedea dacă într-adevăr măsurile noastre, măsurile propuse de noi vor duce la progresele pe care ni le dorim pe viitor. De asemenea, mai considerăm că poate nu e corect să dăm întreaga uh, răspundere pentru noua comisie, pentru bugetul 2012. Pentru că comisia a luat, uh, a asumat răspunderea pentru noile programe. Deci ce vrem noi să spunem este că decât să avem aceste rezerve politice, cred că ar trebui să uh, adresăm solicitări statelor, membre curții de conturi, dar și comisiei pentru a sublinia mai ales domeniile în care considerăm că e nevoie de progrese pe viitor. Dar în orice caz, noi suntem pentru controle și audituri în statele membre cu rezultate proaste și poate că ar fi bine să avem planuri de acțiune specifice pentru aceste state membre. Am dorit să reactivăm acest instrument de corectare financiară, uh, de asemenea uh, o transparență mai mare a conturilor din domeniul agriculturii, apoi am dorit să Uh, ca toate noile mecanisme și măsuri să fie lansate. Apoi am dorit ca mai... Uh, deci vă pot uh, enumera multe alte instrumente, dar în orice caz, din punctul nostru de vedere, deocamdată ar trebui să acordăm descărcarea, dar ar trebui să facem solicitări pentru a ne asigura că pe viitor se vor face progrese. Mulțumesc, Ines la Sender acum. Sí, gracias. Mulțumesc. În primul rând, doresc să spun că sunt de acord cu ceea ce a spus colegul Derek Vaughan, dar aș avea totuși o solicitare de adresat președintelui nostru. Cred că avem nevoie de avizul serviciului juridic în legătură cu aceste rezerve pe care le inventăm, pentru că eu aș prefera să avansăm formulele să uh, um, acordăm sau nu descărcare de gestiune, dar acum inventăm noi posibilități, da, dar uh, și așa mai departe. Dar um, zvonul spune că asta nu are nicio valoare legală. În al doilea rând, doresc să-mi exprim frustrarea, domnule Piper. Fiți mai cinstit în uh, formulările dumneavoastră. Domnule Piper, uh, ascultați-mă, cu dumneavoastră vorbesc, spune vorbitoarea. În trecut au existat rezerve, nu rezerve, suspendări ale programelor și văd aici că Germania, țara dumneavoastră de origine, nu apare. Vorbiți despre asta, dar uh, raport nu uh, se regăsește. Apoi uh, regretați rezerve în legătură cu Spania, Italia și așa mai departe. Și spuneți că ne bucurăm de aplicarea strictă a întreruperii și suspendării plăților. Nu spuneți că s-au suspendat plățile în țara dumneavoastră. În uh, Germania și spaniolii s-au săturat de modul diferit în care sunt abordate diferitele state ale Uniunii. Apoi vorbiți de uh, venituri uh, din TVA, diferența dintre uh, Spania și Germania. Nu, diferența este de 10 miliarde mai mult din Spania. Nu, asta nu spuneți în text, dar să, să spuneți. Eu am căutat această cifră. Spune, dacă spuneți că ați menționat, spuneți-mi unde. Uh, noi, Spania, Belgia, chiar Finlanda, suntem uh, numiți în raport uh, pentru că ni s-au suspendat plățile. Dar țara cu cele mai multe suspendări de plăți în 2012 a fost Germania și asta n-ați scris. Pentru că cetățenii alegătorii mei s-au săturat. Nu e normal ca un raportor german um, să nu își asume responsabilitatea. Uh, sincer, eu nu accept modul în care abordați diferitele țări în mod diferit. Domnule Șemeta, ați spus că veți fi un arbitru, ați avea un rol de arbitru. Nu. Comisia nu arbitrează nimic. Are rolul de antrenor. Pentru că jucătorii, ca să joace bine, trebuie să aibă un antrenor bun, nu un arbitru bun. Pentru că ați văzut și dumneavoastră că uh, ce se întâmplă cu arbitrii proști, la dumneavoastră și la mine. Noi dorim un antrenor bun. Nu spuneți că statele membre au o problemă, dar dumneavoastră aveți responsabilitatea, mai multă responsabilitate și așteptăm din partea Comisiei să, să-și facă treaba. Nu să spuneți că ceilalți, uh, că e vina celorlalți. Mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Panaiotova. Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин... Mulțumesc. Domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor, mai întâi aș dori să-l felicit pe domnul raportor pentru ceea ce a făcut și pentru constatările sale. Din păcate, trei ani la rând, politica agricolă comună și politica de coeziune continuă să aibă un nivel ridicat al erorilor, mai ales în domeniul achizițiilor publice. În consecință, felicit Comisia pentru faptul că a propus sancțiuni mai severe pentru statele care fac aceste erori. Aș cere domnului comisar Șemeta următorul lucru sau l-aș întreba următorul lucru. Credeți că regulile privind sancțiunile deci, regulile de aplicare a sancțiunilor uh, dau suficiente rezultate, sunt uh, aplicate, puse în practică, în consecință guvernele sunt mai disciplinate, aplică măsuri pentru a corecta erorile în gestionarea fondurilor europene și, în al doilea rând, ce părere aveți de propunerea din raportul domnului Piper, adică așa numitele rapoarte speciale pentru statele care comit cele mai multe erori. Și în al treilea rând, în legătură cu o remarcă din raport și anume liniatul 210, o corectură S-a întrerupt uh, vorbitoarea. Domnul Ian Mulder are cuvântul. Mulțumesc. În ceea ce privește grupul liberal, grupul liberal încă nu și-a stabilit poziția. Am discutat mult, dar problema este că de 19 ani Comisia nu a primit o declarație pozitivă din partea Curții de Conturi, cu, excepția, cu o excepție. Parlamentul întotdeauna a primit descărcarea de gestiune, întotdeauna uh, am uh, lăsat uh, Comisia să treacă, dar nu își îmbunătățește performanța. Cum putem spune noi cetățenilor în fiecare an că oferim descărcarea de gestiune, înghițim toate promisiunile făcute, dar rezultatul nu este corespunzător așteptărilor? Iată care e problema. apropo de comparația că uh, comisia e arbitrul și arbitrul primește cartonaș galben, în schimb, uh, în timp ce jucătorii ar trebui să primească uh, cartonașul galben. Da, dar Parlamentul nu poate da cartonaș galben decât comisiei, nu statelor membre. Dacă tratatul nu ar fi așa, comisia ar avea dreptate, dar nu e așa. Eu înțeleg că problema vine de la statele membre și de aceea Cred că ideea raportorului este una inovantă în ceea ce privește aceste rezerve. Dar știu că Comisia spune că nu poate accepta așa ceva, pentru că asta ar însemna că 70% din buget nu ar primi descărcare de gestiune. Poate ar fi util dacă Comisia ne-ar spune, ne-ar comunica în scris care e problema cu rezervele și poate să ne explice de ce în declarațiile directorilor generali, Comisia poate să exprime rezerve. De ce? Comisia consideră că Parlamentul nu poate exprima rezerve. Mie nu mi-e deloc clar acest lucru. Deci vă rog să ne transmiteți o notă scrisă în care să ne explicați principala obiecție pe care o aveți împotriva rezervelor Parlamentului și să ne explicați în același timp de ce credeți că Comisia poate să exprime rezerve. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenții. Vă mulțumesc că ați respectat timpul. Acum dau cuvântul domnului comisar pentru a răspunde pe scurt. Mai întâi, răspund la ultima întrebare a domnului Ian Mulder. Bineînțeles, putem transmite în scris argumentele noastre Am menționat scrisoarea pe care vom trimite Parlamentului și cu această ocazie putem explica și de ce considerăm că aceste rezerve politice nu sunt, corect, nu sunt instrumentele corecte. Cred că trebuie să înțelegeți că rezervele direcțiilor generale ale Comisiei sunt instrumente de gestiune, de management, care înseamnă că direcția generală, generală respectivă trebuie să acționeze pentru a îmbunătăți situația într-un domeniu, ținând cont de caracterul multianual al controalelor. și ținând cont de situația generală. Aș dori să vă invit să recitiți cifrele și dacă comparați situațiile de la un an la altul, dacă luați o medie din 2009 până în 2012, rata erorii este 3,9 iar rata mediei pentru anul acesta, când Comisia a introdus corecturi financiare și recuperări de sume, în valoare de 2% din bugetul total. Nu cred că asta demonstrează un nivel ridicat de performanță din partea Comisiei în protejarea bugetului european? Vă rog să luați asta în considerare când evaluați activitatea Comisiei precum și uh, performanța din anul trecut, când nivelul colecturilor și sumelor recuperate a crescut în mod semnificativ și argumentele folosite, și anume că unele au fost introduse pentru anii, anii 2000-2006 și nu reflectă situația din 2012. Nu sunt de acord cu, ace cu acest argument, pentru că asta demonstrează că Capacitatea sistemului plurianual de controle de a rezolva problemele este cea care este și dacă problema ar apărea în, în, în 2012, ar fi identificată în 2013, 2014, 2015 prin sistemul controlelor plurianuale. Așa funcționează sistemul controlelor plurianuale. Bineînțeles, e păcat că Conform tratatului, Curtea își realizează auditurile pe bază, pe bază anuale, pe bază de tranzacțiilor dintr-un an și nu ține cont de caracterul multianual al uh, programelor și al uh, sistemelor noastre de corecturi și uh, recuperări de sume. Doamna, observațiile doamnei Ayala în legătură cu antrenorul, cu rolul de antrenor al comisiei, pot să spun că noi încercăm să fim antrenor bun. Formăm statele membre, oferim posibilități de schimburi de bune practici. Domnul Rubic a spus în adineauri că formarea trebuie să joace un rol important și trebuie să vă spun că investim mult în activitățile de formare ale statelor membre. Și dacă vă interesează, pot să cer serviciilor noastre să vă ofere informații în legătură cu activitățile de formare organizate de comisie și, bineînțeles, cu noul cadru financiar. Ehm, ne confruntăm cu o situație în care trebuie să investim mai mult în formare din cauza noilor reguli și Comisia e gata să facă acest lucru și să se asigure că organismele responsabile din statele membre sunt bine formate, știu ce au de făcut pentru a pune în aplicare noile reguli. Revenind la aspectele concrete menționate de raportor, în legătură cu intensificarea auditurilor uh, pe lângă beneficiari în statele membre cele mai, cu cele mai multe probleme, să spunem, pot să vă spun că strategia serviciilor noastre se va baza, va fi una bazată pe risc, adică statele membre cu cea mai puțin bună performanță vor face obiectul mai multor audituri decât cele care au o performanță mai bună, inclusiv la nivel de beneficiari. Deci aceasta este o practică deja aplicată în anumite domenii, dar o vom extinde uh, la celelalte domenii. În ceea ce privește înlocuirea proiectelor despre care ați vorbit, știți foarte bine că nou regulament nu permite înlocuirea proiectelor uh, în mod retroactiv. Acesta este avantajul noului regulament. Dar același regulament adoptat foarte recent prevede posibilitatea înlocuirii proiectelor greșite cu proiecte noi dacă statele membre au identificat erori sau statele membre au căzut, sunt de acord cu, acțiunea de, eh, cu concluziile acțiunilor de control ale ehm, Comisiei. Eh, asta e regula și în calitate de membru al Comisiei Regi ați votat și dumneavoastră această regulă. Nu înțeleg, mi-e foarte greu să înțeleg cum putem schimba acum regula, având în vedere că a fost adoptată doar acum vreo două luni. Același lucru se poate spune despre penalizările amenzile din domeniul agriculturii. Putem aplica asta, dar trebuie să hotărâm aici la Parlament împreună cu colegiuitorul că dorim să facem asta. Trebu noi trebuie să respectăm regulile. Să le punem în aplicare și în unele locuri din raport unde pui sub semnul întrebării decizia uh, autorității legislative, decizii recente, mi este foarte greu să înțeleg așa ceva. Așa cum am spus în introducere, în limitele regulilor, în limitele legii, legislației mai noi sau mai vechi, suntem gata să fim cât se poate de stricți. Dar nu putem depăși ceea ce prevede legislația. Acest lucru mi este foarte clar. Deci, în încheiere, În urma celor menționate intervenția mea introductivă, pot să vă asigur din nou că suntem gata să cooperăm pe deplin cu această comisie pentru a contribui cu adevărat la îmbunătățirea gestionării fondurilor europene și aș dori să invit Comisia de Control Bugetar și Parlamentul în general să reevalueze această abordare a rezervelor care noi considerăm că nu este cea bună. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar, și acum două minutele din nou cuvântul Marcus Piper în încheiere. Mulțumesc, domnule președinte. Doamne Sender, vreau să-i spun că în Word există un program de căutare. Dați uh, Germania sau Germany și vedeți ce scrie în raport. Apare de vreo patru ori Germania. Și să știți că dacă găsiți ceva, o să vă sprijin. Deci, dacă, ținem, dacă am ținut prea puțin cont de țara mea, îmi pare rău, dar să știți că printr o căutare spontană eu am găsit deja Germania de trei ori în text. Toate statele membre au fost uh, numite, să știți. Dacă parcurgeți întreg raportul, vă dați seama că fiecare stat membru e vizat, deci să nu vă impacientați, nu am uh, fost nici de cum uh, părtinitori. Cu privire la reacția colegilor. Ceea ce privește grupul meu, da, așa este. Au fost critici, critici de la SND, dar uh, pentru că așa e realitatea politică. Și deja v-am spus că sunt dispus să văd exact cum să procedăm mai departe în funcție și de ce ne zice Comisia Europeană. Dau dreptate domnului comisar când spune că sunt lucruri care ar putea fi înțelese greșit, dar dacă ați citi raportul cu atenție, v-ați da seama că noi întotdeauna vrem să sprijinim Comisia cu mai multe competențe față de statele membre. Noi știm cine sunt actorii răi, the bad guys, în acest uh, joc. Știu că avem uh, un termen strâns și nu pot decât să-i uh, încurajez pe colegi să participe. Iar în ceea ce privește poziția de la regii și cum am votat, la regii am votat întotdeauna altfel față de colegi și nu, nu accept reproșuri. E un alt subiect aici. E vorba despre cu totul altceva. Evaluăm totul din perspectiva controlului bugetar, nu doar din perspectiva celor care profită de acest uh, sistem doar. Mulțumesc pentru atenție și uh, mulțumesc pentru ajutor. Felicitări uh, și mulțumim raportorului, mulțumim celor care au participat la discute, mulțumim domnului director Velț de la Curtea de Conturi. Um, da, mai sunt lucruri pe care trebuie să le primim în scris. Domnule Șemeta, mulțumim pentru asigurarea că Comisia o să ne răspundă și în scris. Uh, închid reuniunea acum și ne vedem data viitoare.